europene privind pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile. Are cuvântul președintele Comisiei, domnul Juncker. Domnule președinte, dragi colegi, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, am luat cuvântul în fața Parlamentului European în urmă cu o lună, moment în care am promis să prezint un pachet de investiții ambițios înainte de Crăciun. Cu o lună mai târziu, îmi respect această promisiune și o fac aici, în Parlamentul European, pentru că acesta este, aceasta este instituția unde se desfășoară evenimente importante. Astăzi, Europa dă o nouă pagină. După ani de zile în care am luptat să, și am încercat să ne recâștigăm credibilitatea uh, fiscală și după ce am promovat noi reforme, astăzi facem un nou pas în această direcție. Este vorba de un uh, plan ambițios, în același timp realist pentru Europa. Europa are nevoie de un nou uh, impuls, impuls pe, pe care îl dă astăzi Comisia Europeană investițiile din Europa înseamnă mult mai mult decât cifre, proiecte, uh, bani și așa mai departe. Oamenii sunt importanți, mai ales cetățenii europeni care se află în șomaj. Trebuie să transmitem un mesaj cetățenilor europeni și restului lumii. În Europa se fac din nou afaceri. Nu este acum momentul să privim înspre trecut, ci trebuie să ne gândim la viitor. Desigur, nu trebuie să neglijăm sacrificiile care au fost necesare în ultimii ani în Europa pentru a depăși această criză. Să nu uităm de uh, reformele de care am avut uh, nevoie și de care avem nevoie pe viitor reforme necesare, dar care nu sunt uh, suficiente pentru creșterea economică. Într-adevăr, avem nevoie de reforme structurale pentru a ne moderniza și păstra economia socială de piață din Europa. Avem nevoie de responsabilitate fiscală pentru a reinstaura încrederea uh, și durabilitatea finanțelor noastre publice. Pentru a completa uh, proiectul european, cred că trebuie să promovăm mai multe in, in, investiții. Un copac are nevoie mai mult de sol pentru a crește. Pentru prima dată, Comisia Europeană prezintă toate cele trei uh, componente de succes ale viitorului economiei europene, care nu se află în contradicție, ci sunt grupate într-un mesaj simplu. Și anume, Europa poate oferi speranță atât generațiilor uh, viitoare proprii, cât și restului uh, lumii, devenind un uh, pivot al global pentru creștere economică și locuri de muncă. De ce facem acest lucru? Nu, doar ne, nu ne confruntăm doar cu o lipsă serioasă a investițiilor în momentul în care, ci ne aflăm într-o adevărată capcană a investițiilor, în momentul în care discutăm cu investitorii, cu toții sunt de acord că în Europa se poate investi. Însă cifrele ne spun o altă realitate. Nivelul de investiții în Uniunea Europeană a ajuns la 370 de miliarde de euro mai puțin uh, față de nivelul înainte de, uh, înregistrat înainte de criza economică investițiile merg mai mult înspre Statele Unite ale Americii și Europa rămâne în urmă. De ce? Pentru că investitorii nu au uh, încredere suficientă în Europa. În al doilea rând, ne confruntăm cu un paradox major. În uh, ciuda lichidității sporite care se regăsește acum pe piață, nu există o abundență de investiții în Europa. În al treilea rând, resursele uh, publice sunt supuse unor presiuni uh, mari. Nivelul datorilor a crescut de la 60% la 90% din PIB în doar câțiva ani. cheltuielile publice reprezintă aproape 50% din uh, PIB-ul european. Avem nevoie de utilizarea inteligentă a fondurilor publice pentru a declanșa uh, investițiile fondurile publice ar trebui să fie folosite acolo unde este nevoie cel mai mult de ele, să, uh, să finanțăm uh, sistemele educațional, sistemul educațional și cel de sănătate și nu să ne plătim datoriile. Astăzi uh, punem accentul pe ceea ce contează cu adevărat și anume economia reală. Acum nu cred că este momentul unor uh, dezbateri ideologice, ci cred că este momentul unui consens uh, cât mai larg pentru a reveni la muncă în Europa. Auzim deseori că avem nevoie de surse uh, noi de finanțare. Eu cred că avem nevoie de un nou start, de noi investiții. Bugetele naționale, după cum am spus, se află deja în uh, dificultate. Uniunea Europeană își desfășoară activitățile pe un uh, buget uh, echilibrat și nu putem crea noi datorii, nu putem, nu putem să, să impunem copiilor noștri și nepoților noștri datorii uh, suplimentare, trebuie să respectăm pachetul de stabilitate pe care l-am convenit cu toți împreună, pentru că doar așa vom uh, păstra stabi- uh, stabilitatea. Cu toate acestea, dacă statele membre vor contribui la acest nou fond, ele, aceste contribuții vor fi excluse din pactul de stabilitate. Vom crea un uh, sistem adecvat prin care vom putea folosi fondurile publice uh, pentru a avea un efect de pârghie atrăgând alte fonduri uh, private. Astfel vom ajunge la investiții care nu ar fi fost posibile altfel și vom putea crea noi locuri de muncă. Va trebui să analizăm cu mare atenție proiectele. Trebuie să, fie vor, trebuie să fie vorba de proiecte legate de, regal, de realitatea economică și nu de profituri rapide. Trebuie să spun clar un lucru. Banii pe care îi uh, prezentăm astăzi sunt uh, bani suplimentari față de ceea ce există deja Este vorba de fonduri suplimentare pe lângă cele 630 de miliarde de euro din fondurile de coeziune care urmează să fie cheltuite la nivel uh, național și local. Uh, sunt fonduri suplimentare pe lângă uh, investițiile Băncii Europene de Investiții apărute după ce capitalul social al Băncii Europene de Investiții a fost sporit cu 10 miliarde de euro. Este vorba de fonduri suplimentare pe lângă programele de investiții care există deja în infrastructură și în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Europa. Și poate cel mai important lucru este vorba că este faptul că sunt fonduri suplimentare pe lângă acțiunile de investiții ale statelor membre, printr-o mai bună folosire a fondurilor publice și prin uh, o angajare mai puternică a reformelor structurale. Și permiteți-mi să vă explic viziunea mea despre unde trebuie să ajungă aceste fonduri. Mă gândesc la copiii, la elevii din uh, Salonic, care vor putea învăța într-o nouă sală de clasă în care să există calculatoare, Mă gândesc la spitale europene unde vor putea fi salvate vieți prin echipament de ultimă oră. Mă gândesc la un, um, un muncitor din uh, Franța care face naveta și va putea să-și cumpere o nouă, o nouă mașină care să funcționeze cu ultima tehnologie. Mă gândesc la acțiunile de eficientizare a folosirii energiei electrice. Piațele noastre trebuie să fie integrate, trebuie să integrăm resursele regenerabile de energie, trebuie să ne diversificăm sursele, de, um, sursele energetice. Domeniul transportului trebuie să se îmbunătățească, să îmbunătățim legăturile de transport, trebuie să reciclăm mai bine deșeurile și să tratăm mai bine apa potabilă. Avem nevoie de regiuni mai puternice, avem nevoie de noi centre de date în uh, Europa, trebuie să investim mai mult în, edu- în educație și în uh, inovare, pentru că acest sector, aceste sectoare nu sunt finanțate întotdeauna suficient. Trebuie să investim în oameni. Aceasta este, acesta este principiul fundamental al uh, pieței, al economiei sociale de piață. Aceasta este provocarea generației noastre și Europa trebuie să-i facă față. Cum va funcționa acest pachet? În mod sigur, banii nu vor cădea din cer. Nu avem la dispoziție o tiparniță pentru bani. Va trebui să atragem bani și să-i folosim în mod uh, adecvat. Astăzi creăm această arhitectură care ne va permite să facem acest lucru. Este important să abordăm riscurile astfel încât să avem uh, posibilitatea de a face noi investiții. Planul nostru se bazează pe trei piloni. În primul rând, creăm un nou fond european pentru investiții strategice, garantat prin fonduri publice de la uh, bugetul european și Banca Europeană de Investiții. Acest fond va putea uh, mobiliza în următorii trei ani 315 miliarde de euro. Și cu toate acestea, unii afirmă că mm, această măsură nu este suficientă. Aș dori să vă aduc aminte că este vorba de cel mai mare efort din re- istoria recentă a Uniunii Europene de a permite bugetului european să declanșeze noi investiții. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți îngrijorați în ceea ce privește impactul asupra alocărilor uh, pentru cercetare. Considerăm că redirecționarea fondurilor de la Orizont, programul Orizontul 2020 Uh, nu înseamnă neapărat că aceste fonduri vor fi pierdute, nu, pentru că fiecare euro uh, fiecare euro plătit în acest fond va crea 15 euro pentru uh, proiectele din aceste proiecte. Folosim la maxim banii de care dispunem. Dacă statele membre vor contribui și ele la acest fond, atunci cred că efectul de pârghie a acestei uh, sume va fi unul și mai mare. Domnule președinte, domnilor și domnilor, a doua componentă a programului nostru este următoarea. Creăm o, creăm uh, o posibilitate de a avea noi, noi proiecte, proiecte care să ducă la creștere economică și care să aibă o importanță europeană. Nu politicienii sunt cei care trebuie să, să pună în aplicare aceste proiecte, ci experții trebuie să facă acest lucru pentru că ei dispun de cunoștințele necesare în acest sens. Fondul va fi acompaniat de un comitet de experți care va analiza fiecare proiect um, pentru meritele sale economice și, pentru, și din punctul de vedere al uh, plus valorii europene pe care o aduce. A treia componentă a planului nostru este o foaie de parcurs ambițioasă prin care dorim să transformăm Europa într-un loc uh, excelent pentru uh, investiții. Pentru acest lucru trebuie să renunțăm, să reducem birocrația, pentru că nu doar nivelul uh, financiar este important. De asemenea, foarte important este și cadrul uh, adecvat de reglementare. Banca Europeană de Investiții, în ultimii ani, a lucrat în mod excelent și mă bucură faptul că Banca Europeană de Investiții devine un actor central și un partener important în cadrul noului uh, pachet. Ratingul de A al acestei bănci uh, reprezintă un atu european de care trebuie să profităm și mai bine pe, pe viitor. Fără Banca Europeană de Investiții, acest, pro- acest program de investiții nu ar fi fost posibil și aș dori să îi mulțumesc din inimă președintelui Băncii Europene de Investiții, Werner Royal, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în ultimele săptămâni, în ultimele luni, de fapt. Comisia a fost investită doar de câteva săptămâni și putem să vă prezentăm acest program de investiții, însă eu deja din iulie am început să discut uh, intens cu Werner Royal uh, această temă și aș dori să-i, să-i mulțumesc din nou și mă bucură faptul că dumnealui poate participa cu permisiunea președintelui Parlamentului European la această reuniune. Domnilor și domnilor, mai trebuie să întreprindem câțiva pași importanți și trebuie să îi facem imediat, pentru că ne aflăm doar la început. Astăzi, drept urmare, aș dori să lansez un apel tuturor celor care își doresc ca Europa să revină pe o cale a creșterii economice solidă. Statele membre ar trebui să consolideze acest uh, fond și statele membre au anumite responsabilități atunci când vine vorba de repornirea investițiilor în Uniunea Europeană. Fiecare euro care va fi vărsat în acest uh, fond din fonduri publice va putea mobiliza 15 euro. Și în contrapartidă vă propun ca, că aceste sume, aceste contribuții de capital la, la fond vor fi, nu vor fi calculate în cadrul pactului de stabilitate. trebuie să... De ce ar fi nevoie de asemenea plăți dacă nu se știu, nu se cunosc efectele concrete în propriul stat? E bine, răspunsul este simplu. O creștere economică sporită în Spania este favorabilă și pentru situația economică din Franța. O creștere economică sporită în sudul Europei va avea un impact pozitiv și asupra situației economice din Germania și din nordul Europei. Trebuie să înțelegem că suntem o comunitate a cărei, a cărui viitor este strâns legat și uh, prin uh, aceste investiții, aceste investiții de 315 miliarde de euro nu reprezintă un uh, plafon superior. Dacă lucrurile vor funcționa bine cu acest fond, cred că vom putea merge dincolo de această sumă. Atât în Parlamentul European, cât și în Consiliul European avem nevoie de, o, de un sprijin cât mai larg pentru acest program de investiții, pentru conținutul său și pentru obiectivele sale în Europa avem nevoie de o coaliție a celor care doresc să investească. Doamnelor și domnilor, contez pe angajamentul Parlamentului European în a adopta legislația necesară pentru punerea în aplicare a fondului și aș invita colegii mei de la Consiliu să-și asume același angajament. Trebuie ca fondul să devină operațional până în luna iunie anului viitor, așa încât să poată să-și producă efectele. Parlamentul European este un partener esențial pentru a ajuta Europa să-și relanseze economia. Noi, la Comisie, vom fi responsabili și vă vom da seama. Reprezentanții la nivel înalt vor trebui, în mod regulat, să vă dea seama de activitățile fondului. Vicepreședinții și membrii Comisiei pe diferitele sectoare implicate, cât și reprezentanți ai BEI vor face rapoarte regulate în fața dumneavoastră, precum și în fața comisiilor parlamentare. Permiteți-mi însă să fiu foarte clar. Avem nevoie de aprobarea dumneavoastră și de susținerea dumneavoastră politică. Nu avem nevoie de o politizare a acestui plan, nici de jocuri politice cu proiectele. Nu uh, liste de dorințe la nivel național, ci E vorba aici de un foarte important test de credibilitate, deosebit de important pentru piețele financiare mondiale și investitorii privați. Iată de ce contez pe profesionalismul, experiența băncii europene de investiții. Planul nu este un ghișeu automatic și fondul în sine nu este o bancă. Avem nevoie de un mecanism flexibil, un mecanism care să poată fi utilizat cu simplitate de către investitori și autoritățile publice. Un mecanism care să poată evolua și care să poată progresa de-a lungul timpului, care să nu se limiteze. Potrivit unei preafectări sectoriale a priori, ci care se bazează pe structuri prestabilite, care garantează responsabilitatea, un mecanism care vor duce investițiile uh, prevăzute către țările cele mai afectate. Toate acestea nu se pot face decât la scara întregii Uniuni Europene. La mai puțin de o lună de la preluarea funcțiilor uh, a Colegiului de Comisar, iată, noi acționăm deja. Și acum aș invita și pe ceilalți să facă la fel și să arate că sunt cu toții gata să intre în acest joc. Și vă spun de pe acum, dacă planul nostru funcționează și va funcționa, acesta va fi prelungit pentru perioada 2018, 2019, 2020. Domnule președinte, vorbim de o ofensivă a investițiilor care ne optimizează politica economică. Ne concentrăm pe termenul lung. Uh, investiții pentru a crea locuri de muncă. Ne gândim la IMM-uri, cei care sunt creatori de locuri de muncă în Europa pentru a relansa realmente economia. Doamnelor și domnilor, ne asumăm o responsabilitate fiscală și aceea pentru reforme structurale, odată cu planurile și instrumentele de investiții. Planul nou de investiții, mobilizând toate nivelurile uh, guvernelor, este uh, elementul care lipsea din acest puzzle. ne vom menține angajamentul și responsabilitățile, vom crea instrumentele pentru a crea un mediu de afaceri adecvat și oferim speranță milioanelor de europeni după ani și ani de stagnare. Da, Europa încă mai poate deveni epicentrul unor investiții majore. Da, Europa, modelul social european pot perdura acum că ne îndreptăm în direcția cea bună, nu mai este cale înapoi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Juncker. În numele Băncii Europene de Investiții are cuvântul domnul Hoyer. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a mă invita să iau cuvântul aici în Parlamentul European și să comentez programul prezentat de Comisia Europeană. Propun uh, sprijinirea acestui plan propus de către domnul președinte Juncker și uh, propun în egală măsură să se ia toate deciziile necesare în uh, organele necesare ale băncii în următoarele luni și în următorii ani. Și, firește, că ajung astfel la o prezentare pe care o face în fața Consiliului de Miniștri de Finanțe luna decembrie și apoi urmează prezentarea în fața șefilor de stat și de guvern în Consiliul European tot în luna decembrie. Ne-am luat un angajament ferm să rezolvăm problema lacunei și deficitului de investiții din Europa cât se poate de repede. Pot să spun că la începutul anului Banca Europeană de Investiții a identificat deficitele de investiții din Europa și a contribuit la o sensibilizare în legătură cu faptul că de șapte ani de zile Europa este codașă la capitolul investiții, uh, cu cel puțin 15-20% este, se registrează această scădere și pot să vă spun că de 15 ani de zile Europa suferă și de deficit de uh, inovare. Prin comparație cu principalii noștri concurenți, pot să vă spun că acești principali concurenți nu sunt membri ai UE, nu sunt din afara Uniunii Europene și dacă ne comparăm cu cei mai avansați dintre ei, suntem în urmă cu vreo 15 ani în urma lor, cu un procent de 1,5% este mai mică investiția noastră cine din PIB față de investiția pe care o fac ei. Și de aceea este cazul să luăm măsuri. Și de aceea propun uh, Ecofin ca, înainte de toate, să facă un studiu și anume să vadă dacă această acuzație că investițiile nu există sau mai degrabă posibilitățile de investiții nu există. Să vedem dacă așa este. Și am avut și un grup special în acest sens, un task force care s-a ocupat exact de acest lucru și care a arătat fără putință de tăgadă că există posibilitatea unor, uh, posi, unor șanse pierdute, de adevărat, dar există proiecte și proiectele sunt necesare. Acum, întrebarea care care se pune este de ce nu sunt acoperite aceste deficite de sectorul privat și to- toți cei care ar putea să le acopere, care sunt piedicile în calea investițiilor, s-ar putea să țină de riscuri, dacă așa este, să ne ocupăm de ele, dacă ține de reglementare, uh, sau dacă ține de legislație, să le rezolvăm și mă bucur să aud din partea președintelui Comisiei că dumnealui este hotărât să combată aceste piedici și mai rămâne problema încrederii care este hotărătoare pentru orice fel de hotărâre de investiții în Europa și în afara Europei. De aceea trebuie să avem o ordine logică, să identificăm deficitele de investiții, să identificăm motivele pentru care există aceste deficite de investiții și de ce nu sunt acoperite și de asemenea să stabilim și cum vom folosi instrumentele și ce instrumente. Și în egală măsură putem analiza retrospectiv ce s-a întâmplat în ultimii șapte ani, din 2007 ani încoace um, de atunci, BEI a oferit peste 500 de milioane de, investiții, de euro în investiții și până anul viitor suma va ajunge la 180 de miliarde investiții noi ca urmare a creșterii de capital în urma recomandării Consiliului European din 2012. La vremea respectivă, când am promis Consiliul European acest lucru, nu eram convins că o să reușim uh, din cele 10 miliarde să uh, obținem de 10 uh, ori mai mult, de 18 ori, de ori mai mult, 180 de miliarde, dar când o să-i văd din nou în luna decembrie, vom fi depășit depășit uh, cu siguranță și cu o proporție mare această sumă. În orice caz, înainte de criză, proiectele se finanțau direct din bugetele de stat sau de către sectorul public, care și-a asumat riscuri pentru a cataliza acest tip de investiții. Capacitatea de investiții publice pentru astfel de proiecte a scăzut și s-a ajuns la un deficit de investiții, ceea ce periclitează competitivitatea pe termen lung. Însă, spre deosebire de perioada cea mai sumbră a debitelor, a crizelor, um, a crizei datorilor guvernamentale, acum avem bani pentru proiecte sigure. Însă, există în continuare anumite sectoare de piețe care, se, care nu își asumă riscuri și de asemenea există probleme de creditare și în multe țări finanțarea IMM-urilor este o problemă și pot să vă spun că aceasta este o situație în care o măsură universală, un panaceu nu este adecvat pentru toată lumea pentru că situația este diferită în Uniunea Europeană și trebuie să avem o abordare diferită de aceea. Este esențial să remediem aceste neajunsuri ale pieței care împiedică investițiile masive în proiecte de infrastructură. Acest lucru se va rezolva prin planul de investiții, prin noul fond constituit și despre care tocmai va vorbi domnul președinte. Eu voi propune în fața ECOFIN și Consiliului European ca BEI să participe cu 5 miliarde de euro la acest nou proiect și a, înseamnă că vom avea 16 miliarde de euro din noul proiect, însă rămâne ca Parlamentul și Consiliul să confirme aceste cifre. Noua propunere permite BEI să lanseze proiecte mult um, mai uh, importante și rezultatele se vor vedea din 2015 folosind structuri deja existente, ceea ce este un avantaj. Și îmi dau seama că sunteți obligați să luați niște hotărâri cheie, la fel și Consiliul și va dura până când vor fi definitivate toate uh, structurile, dar pot să vă spun că noi suntem dispuși și Uniunea Europeană este dispusă să acoperim, să creăm această punte până când vom începe în 2015. Bun, ca să fie foarte limpede, acest nou angajament nu împiedică niciun fel angajamentul asumat de BEI în fața UE. BEI este o sursă importantă de finanțare și de competență. 10% din proiectele noastre sunt în afara UE și pot să vă spun că noi suntem un partener inestimabil care sprijinim Uniunea Europeană în activitatea sa de politici climatice și ajutor umanitar. În egală măsură, credem că această inițiativă poate să conteze și să ducă la deblocarea unor investiții reale în Europa, iar Banca Europeană de Investiții știe că nu este soluția universală aceasta, ci că este pur și simplu o contribuție de bază a BEI pentru a soluționa această nevoie stringentă de investiții a UE și încă o dată putem face o diferență. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Hoyer. Ajungem la dezbaterea noastră în numele PP-ului. Are cuvântul președintele acestui grup, domnul Weber. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule Hoyer, domnilor și domnilor, am uh, făcut o promisiune în campania electorală și anume să punem în centrul dezbaterii din Parlamentul European cetățenii europeni. Și aș dori să subliniez cele spuse de Jean-Claude Juncker și anume nu discutăm despre aspecte abstracte, ci despre șomaj, despre oamenii din Europa care se confruntă cu probleme foarte practice. Ar trebui să doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru că ne-a prezentat acest pachet de investiții după doar trei săptămâni. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru că tot între colegiul de comisari este prezent aici. Mă bucură faptul că prezentarea acestui pachet de investiții are loc aici, în Parlamentul European. Cred că este un semnal pozitiv pentru grupul politic al uh, PPE, în dezbaterea din ultimele săptămâni, unele puncte au avut un rol central. În primul rând, este mai bine să mobilizăm capital privat decât să facem noi datorii. Este un uh, principiu pe care l-am respectat și care a fost important pentru noi în ultimele săptămâni. Banii pe care îi avem trebuie să-i cheltuim mai bine și experiența Băncii Europene de Investiții din acest punct de vedere, din punctul de vedere al uh, activării uh, fondurilor private, este una deosebit de importantă. Se pun uh, două întrebări în acest context. În primul rând, al înlocuirii unor uh, proiecte care nu au fost finanțate până acum și care ar urma să fie finanțate acum, cred că trebuie să fim precauți din acest punct de vedere. Trebuie să fim uh, siguri că vom ajunge la noi investiții. Drept urmare, cred că trebuie clarificate anumite aspecte din acest punct de vedere. Știm foarte bine că în Comisia Europeană încă nu s-a răspuns uh, tuturor întrebărilor Într-adevăr, experții trebuie să aibă un rol important, suntem de acord cu acest lucru, însă condițiile cadru trebuie să fie discutate la nivel politic și mă adresez uh, Consiliului pentru a reuși să mobilizăm uh, capitalul uh, privat cred că și Consiliul trebuie să își facă temele de acasă, să depășim acest blocaj din cadrul negocierilor bugetare. Avem nevoie de un buget pentru anul 2015, astfel încât acest plan să devină realitate. Acestea sunt punctele de care trebuie să ne ocupăm în următoarea perioadă. Al doilea punct important pentru grupul nostru politic este următorul. Cu bani nu vom rezolva toate problemele pe care le avem. Este un lucru pe care l-a spus și uh, clar și Jean-Claude Juncker. Dragi colegi, investitorii revin în uh, Europa. Uh, vedem foarte clar că se investește în Portugalia, în Irlanda, de exemplu. În săptămâna trecută, PPU-ul a vizitat Letonia și am văzut că și acolo se investește. De ce se investește în toate aceste țări? Ei bine, pentru că exact în aceste țări au fost uh, făcut, făcute în ultimii ani reformele structurale. A existat curajul de a schimba societatea și avem nevoie în continuare de acest curaj pentru a face reforme, uh, reforme structurale. În Europa, când vine vorba de piața internă, din păcate nu avem o piață internă a energiei, nu avem o piață internă din punctul de vedere al pieței digitale și de aceea nu se investește în, în, aceste, în aceste sectoare. Știm foarte bine că um, procesul um, judiciar, procesele judiciare durează prea mult în anumite state dacă programarea unor proiecte durează ani de zile, așa cum se întâmplă în Germania, este evident că nu se va ajunge la investiții. Deci toată lumea trebuie să contribuie din acest punct de vedere. Un al treilea punct important pentru grupul nostru politic, doresc să-l amintesc pe scurt astăzi, este stabilitatea bugetelor. Fără stabilitatea stabilitate bugetară, nu vom ajunge la o creștere economică. Pentru că dacă am pierde încrederea piețelor în noi, dacă am reveni la perioada de criză, ar fi um, cel mai, cea mai mare daună pe care am putea o aduce economiei europene. Cred că Jean-Claude Juncker ne-a făcut o propunere foarte bună astăzi și uh, Aș dori să-i uh, rog pe cei care privesc cu critici această propunere să o facă într-un mod uh, constructiv, pentru că deseori ne confruntăm cu această problemă. Întotdeauna se exprimă uh, critici și nu se recunoaște uh, o propunere bună în momentul în care este făcută aceasta. Deci, cred că am avea nevoie de mai multă critică constructivă. Ar trebui să fim puțin mai optimiști în acest domeniu și în ceea ce privește Consiliul, mă gândesc că în pregătirea Consiliului din decembrie și se va, în acest context se va discuta despre faptul că acest pachet este, ar fi prea redus, e bine, cred că Europa reușește să își uh, respecte promisiunile dacă, dacă un stat membru sau mai multe state membre consideră că pot uh, contribui cu mai mult, pot să facă acest lucru, pot contribui cu sume mai mari. Dragi colegi, grupul nostru politic sprijină planul de investiții al lui Jean-Claude uh, Juncker și cred că prezentarea acestui plan astăzi ne arată foarte clar că astăzi este o zi foarte bună pentru Europa. Mulțumesc! În numele socialiștilor și democraților are cuvântul președintele acestora, domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Acum cinci ani, sloganul Comisiei Barroso era stabilitate și austeritate. Dumneavoastră, domnule președinte Juncker, ați ales Parlamentul și noi vă mulțumim pentru acest lucru, pentru a prezenta în fața lui un plan de investiții care este dovada faptului că lucrurile s-au schimbat și Uh, spun acest lucru și întreprinderilor, și cetățenilor, și analiștilor politici. Dincolo de aspectele tehnice, se observă faptul că s-a schimbat abordarea în urmă cu 5 ani de zile, era un slogan și atât. Astăzi am venit cu un alt slogan, cu un alt titlu, investiții, creșteri, locuri de muncă. Și ați făcut acest lucru chiar mai devreme decât v-ați asumat acest angajament. Foarte bine. Noi, socialiștii și democrații, pe de altă parte, am condiționat sprijinul nostru comisiei dumneavoastră și muncii dumneavoastră acestui angajament asumat și spun acest lucru cu mândrie că această turnură care începe astăzi este rodul bătăliei politice pe care am purtat-o. Multe dintre aceste planuri ne sunt pe plac și înainte de toată metoda aleasă și a trecut vremea acordurilor încheiate în spatele ușilor închise de membrii guvernelor. Din acest punct de vedere, Parlamentul va participa în totalitate, pentru că am ajuns într-un punct de unde nu mai putem întoarce. Ne mai convinge faptul că doriți să puneți la punct un instrument de investiții și acest lucru tot cerem noi de luni și luni de zile și este important rolul proactiv pe care îl joacă Banca Europeană de Investiții. Ne mai convinge angajamentul de sprijinire a investițiilor riscante și acest lucru necesită o temelie financiară publică, iar pe noi nu ne interesează ce părere păreri și ce evaluări dau agențiile de rating. Pe noi ne interesează viața cetățenilor și, de asemenea, o să evaluăm soliditatea investițiilor promovate în funcție de numărul de locuri de muncă create. Am uh, spus acest lucru în uh, propunerea pe care am făcut-o pentru acest plan și în propunerea pe care l-am adresat președintelui Comisiei că dorim investiții care să fie și utile. Nu ne dorim investiții ușoare. Domnule președinte, vă spun cu toată sinceritatea, consider că astăzi ați apucat-o pe calea cea dreaptă, însă mai mult până departe este nevoie de priorități foarte clare, iar cetățenii trebuie să știe unde ajung banilor, iar din punctul nostru de vedere, principala prioritate o reprezintă tranziția energetică Schimbările climatice amenință supraviețuirea uh, societăților noastre, iar în fața unei astfel de provocări atât de ample nu putem invoca interese individuale. Trebuie cu toții să acționăm și să creăm o temelie pentru o dezvoltare cu adevărat solidă. Aceasta este misiunea care ne revine, aceasta este misiunea civilizației europene. Nu este doar să fie o Casandră care anunță nenorociri, ci Europa trebuie să fie în fruntea schimbărilor. În egală măsură n-aș vrea să se mai rusească nici măcar o clipă. O, un grup special a identificat aceste priorități individuale. De asemenea, se vor debloca resursele inițiale pentru aceste investiții. Noi ne-am fi dorit mai multe resurse publice, ne-am fi dorit un capital de bază mai semnificativ semnificativ, însă chiar și cele 20 de miliarde, capitalul inițial, reprezintă un prim pas înainte sănătos și trebuie să îi convingem și să încurajăm statele membre să aibă o contribuție și ele la acest plan și este foarte important ceea ce dumneavoastră ați spus foarte clar și anume că statele membre nu au o contribuție calculată în cadrul pactului, pentru că se face o referire la datorie și la deficit. Acest lucru este cât se poate de important, pentru că acest lucru asigură flexibilitatea bugetară de care e nevoie. Vorbim de o fractură isterică, pentru că pur și simplu este cazul să atacăm uh, rigiditatea pactului. Și, dragă domnule Werner, să știți că nu, Weber, nu dorim în niciun fel să schimbăm regulile, dar trebuie să fie flexibile, pentru că totuși treaba politicii este ca să aplice regulile cu inteligență, pentru că dacă nu, în rocul nostru nu avem decât să Uh, trimitem filozofi, pentru că lumea pe a ales nu ca filozofi, ci ca oameni politici. Așadar, domnule președinte, așteptăm aici cu sufletul la gură comunicarea dumneavoastră în legătură cu flexibilitate, pentru că nu putem să spunem lucrurile pe jumătate, trebuie să spunem lucrurile clare, iar nouă ne este foarte limpede ce dorim. Ne dorim ca anumite investiții publice să sprijine proiectele europene și să nu mai fie considerate, luate în calcul când se calculează deficitele în pactul de stabilitate. Stimate domnule președinte, unii spun că aceasta este o ultimă șansă. Nu știu dacă e chiar ultima posibilitate pe care avem. Știu însă că e cazul să îndrăznim, să riscăm și să nu mai tot ne dăm cu pumnii în cap că n-am știut să profităm de ocazia pe care l-am avut. Noi vom sprijini acest plan, îl vom îmbogăți acest plan cu propunerile pe care le vom face și dacă va fi pe plac, așa cum ați spus noastră, vom face efortul să prelungim acest plan cu încă trei ani de zile. Astăzi este un început și nu finalul procesului, pentru că moderația este importantă în a putea ajunge la echitate, pentru că moderația în sine nu este neapărat o virtute, pentru că pruncul din Salonic sau de la Madrid, dacă vrem ca acești copii să um, fie în niște cartiere uh, de uh, bună calitate, pentru ca întreprinderile din Lisabona să fie competitive, pentru ca spitalele noastre să fie în avangardă. Nu e nevoie în acest sens de moderație, este nevoie de un salt calitativ, este nevoie de curaj și de viziune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele grupului politic CR are cuvântul președintele acestea, domnul Kamal. Juncker. Vă mulțumesc foarte mult, președinte Juncker. Așa cum știți, grupul nostru se uită spre viitor și nu spre trecut. Și trebuie să vă spun că îmi place analogia pe care o faceți. Trebuie să stimulăm creșterea, da, dar cum ne asigurăm că nu o inundație guvernamentală va înneca investițiile? Ah, ce se întâmplă cu un sistem de irigați la nivel european. Dacă e să folosim metafora. Am discutat cu investitorii în trecut și am întrebat ce împiedică să investească. Am vorbit cu uh, instituții mari. an, săptămâna trecută chiar uh, o instituție care dispune de peste 600 de miliarde de lire și ne-au spus că nu văd mm, felul în care ar putea face profit din astfel de proiecte. Și atunci mă întreb cum îi putem atrage Capitaliștii nu investesc pentru că femeii și condițiile uh, UE uh, nu îi favorizează. Un industriaș german îmi spunea de ună zi și că zona euro e uh, oare ea mai bună decât zona non-euro pentru investiții? Uh, îmi spunea că lucrurile stau invers dacă zona euro ar fi mai bună, ar fi grozav, dar nu e cazul. Și atunci mă întreb, este moneda euro răspunsul pe care ne-l dorim? Ei bine, încă o dată, cum deblocăm investițiile? Cum ne asigurăm că nu vorbim doar despre bani? Cum ne asigurăm că realmente reformele vor avea loc, reformele invocate adineauri? Și v-aș da încă câteva exemple. Cu câțiva ani în urmă, discutam cu o companie britanică care dorea să investească în Italia la Brindisi și au petrecut 11 ani încercând să investească într-un terminal de energie. Un proiect de infrastructură imens, dar după 11 ani au părăsit această țară din cauza birocrației și a frustrării. Cum ne asigurăm că dispare o astfel de birocrație și că blocajele investițiilor în infrastructură vor dispărea. Vă dau un alt exemplu. Un aeroport. Se folosesc milioane de euro din bani publici, dar 44 la luni de la inaugurarea lui, acest aeroport încă nu a fost deschis. E un proiect uh, aflat în pustiu. Și atunci întrebările pe care le punem sunt următoarele. Cum putem evita o situație în care investitorii privați pot câștiga fără ca și contribuabilii să piardă? Cum evităm astfel de exemple precum brindisi sau aeroportul invocat? Vă rugăm să ne răspundeți, domnule Juncker, la, uh, răspundeți la aceste întrebări, să ne dați detalii despre felul în care veți încuraja sectorul privat și de ce sectorul privat nu e interesat de proiectele dumneavoastră. Abia atunci vom putea să le susținem și noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. Vă mulțumesc, Domnule Kamal, vă pot spune că uh, nici aeroportul din Berlin nu a fost uh, inaugurat până acum. Mie mi se pare că este foarte bine că avem această propunere astăzi și înțeleg că intenționați să demarați acest plan data de 1 iunie 2015. Mi se pare foarte bine, dragi colegi, că am trecut la acțiuni pentru că de, de 5 ani de zile discutăm despre obligațiuni de proiect și așa mai departe. Acum am ajuns să discutăm despre această lacună de investiții în, în Europa, o lacună imensă de 700 miliarde de euro. Din momentul declanșării crizei, investițiile în Europa au scăzut cu 14%. În același timp, în aceeași pe parcursul aceleași perioade, investițiile au fost stabile în Statele Unite ale Americii, de exemplu. Trebuie să facem trei lucruri dacă ne dorim ca acest plan să funcționeze. În primul rând, domnule Juncker, acest plan de investiții nu trebuie văzut uh, separat, independent. Cred că de la începutul anului viitor va trebui să faceți propunere legislative nu doar în legătură cu acest plan, dar și în legătură cu lucrurile complementare necesare. În primul rând este vorba de reformele structurale din statele membre, așa cum s-a amintit deja. Domnul Weber a dat câteva exemple, piața muncii, uh, sectorul pensiilor. Putem discuta chiar și de condiționalitate, pentru că trebuie să fim uh, onești ce rost are să demarăm uh, un plan de investiții într-un stat care nu depune propriile eforturi de a ajunge, de a face reforme structurale? Deci, eu sunt dispus să discutăm de uh, premisa reformelor structurale pentru acest pachet de investiții. În al doilea rând, din acest plan trebuie să facă parte și deschiderea, liberalizarea piețelor, uh, uniformizarea piețelor uh, europene în domeniul digital, de exemplu, uh, în domeniul, ener- în domeniul energetic. Nu are niciun rost să interconectăm piața energetică din Spania cu cea din Franța dacă, prin, dacă legea din Franța interzice folosirea energiei importate din Spania. Dacă acea situație se regăsește și pe piața digitală, nu are niciun rost. Dacă avem în continuare 28 de autorități de supraveghere pe piața digitală, putem să uităm de internetul cu bandă largă. Doar așa putem merge înainte dacă renunțăm și la acestea și dacă uniformizăm uh, reglementarea. În ceea ce privește uh, piața de capital, domnul Hill este alături de noi un capital din. Uh, trebuie să ne asigurăm că un capital din Regatul Unit, într-adevăr, poate fi investit și în Italia. Deci, pe lângă pachetul de investiții, avem nevoie de uniformizarea, uh, unificarea acestor uh, piețe în același timp, pentru că dacă nu, vom pierde bani investiți. Al treilea punct se referă la funcționarea acestui fond Haideți să fim sinceri, nu avem uh, o marjă mare de manevră din punctul de vedere al fondurilor publice. Din câte știu eu, nu prea, nu prea mai avem bani publici. avem datorii publice. Deci putem să facem acest fond să funcționeze doar printr-un uh, sistem, printr-o schemă de garantare. Astfel putem crea efectul de pârghie. Și acum Știm foarte bine care este situația. Comisia susține această propunere, ia o propunere, Banca Europeană de Investiții o susține, dar și statele membre trebuie să participe, pentru că dacă uh, și statele membre vor participa la această schemă de garantare, atunci vom putea depăși această sumă de 21 de miliarde de euro și îi cer domnului Gozi să prezintă uh, Consiliului acest punct la Consiliul din uh, decembrie. Toate statele membre ar trebui să participe la această schemă de garantare pentru că doar așa vom putea lansa investițiile din Europa. Acesta trebuie să fie mesajul președinției italiene. Și în al doilea, și un alt aspect, domnule Gozi, ce se întâmplă cu derogările uh, fiscale? Cred că și acestea pot, uh, pot ajuta. Dacă de exemplu, în legătură cu obligațiunile emise de acest, dacă aceste obligațiuni din acest fond nu vor fi taxate de statele membre. Pentru că atunci investitorii vor avea un uh, răspuns foarte clar din punctul de vedere al uh, profiturilor pe care le pot face. Dacă acest fond are un profit de fără ca acesta să fie taxat de statele membre, atunci am putea vorbi de un mare succes. Și voi încheia acum. Nu cred că este vorba de a... Nu este important să răspundem listei de dorințe a statelor membre. Comisia Europeană trebuie să se asigure împreună, desigur, cu Banca Europeană de Investiții, ne gândim la Comisia Europeană și la Banca Europeană de Investiții ca fiind doi gemeni care se asigură că aceste investiții vor funcționa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Papadimulos. Vistihos, to perifimo πακέτο ton 300... Stimate domnule Juncker, din păcate, acest celebru pachet de 300 de miliarde de euro pe care ni l-ați promis pe 15 iulie e gol. E doar o picătură într-un ocean. Ce ne-ați prezentat aici? Ce ne-ați promis? 15 miliarde din bugetul comun, comun dar 16 mai precis, și 5 uh, miliarde din partea BEI nici măcar o centimă de uh, resurse noi. Ne mai promiteți că uh, veți putea obține un efect de pârghe cu un raport de 1 la 15 euro și nu există niciun economist din lume care să vă creadă că în astfel de condiții de stagnare a economiei, cu, o, cu amenințare de recesiune în zona euro, cu deflația care se arată, uh, e imposibil de crezut că vom avea un efect de pârghie de la 1 la 15. Chiar și miniștrii uh, de economie care vă susțin și care participă la grupul care zice ura pachetul Juncker, vă spun e nevoie de capital nou, proaspăt. Istoria economiei mondiale ne arată că în perioade de stagnare sau de recesiune, dacă nu există fonduri publice majore, nu există nici relansare sau creștere economică. Domnul Verhofstadt a spus-o. Suntem într-o enormă recesiune uh, care s-a multiplicat de 15 ori, însă Statele Unite lucrurile s-au schimbat pentru că acolo s-au um, uh, s-au pompat bani. Uh, dumneavoastră nu ați căutat instrumentele potrivite. Domnule Juncker, la un moment dat ați propus folosirea Uh, unei uh, părți uh, din SEM, însă domnul Schäuble a introdus un veto din partea Germaniei. Ce s-a întâmplat cu această propunere? Ați vorbit despre copii din Salonic, însă politica dumneavoastră, politica troică, a antrenat această recesiune, șomaj de 30% și 60% în rândul tinerilor, crize umanitare, practic. Uh, pachetul dumneavoastră nu e decât business as usual, nu se schimbă nimic. Europa e dominată de Germania și austeritate. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Herr verzilor are cuvântul președintele acestora, domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Juncker, vă aduc un omagiu, practic, pentru că ați venit aici la mai puțin de o lună și ne-ați prezentat ceea ce începe să semne cu un plan de investiții. De aceea vreți să vă țineți de cuvânt și acest lucru vă face cinste. Însă vreau să vă spun că suntem de acord cu uh, diagnosticul pus de dumneavoastră și anume că există un deficit de investiții în Europa. Dar trebuie să știm să se înțelege prin aceste investiții. Noi nu considerăm că investițiile sunt cei care timp de câteva zile, câteva ore sau nanosecunde speculează și care își spun uh, investitori. Nu considerăm la măsură că prin investiții se înțelege alimentarea unor uh, baloane de săpun imobiliare și de active, așa cum se întâmplă în mod constant în Europa în zilele noastre. Și nici nu considerăm că prin investiții se înțelege uh, Uh, să bagi miliarde și miliarde să torni betoane pentru a construi o uh, centrală atomoelectrică la Flamanville, să faci un aeroport de pe care nu va pleca nimeni, cine știe pe unde și un baraj, în, uh, mai știu eu cum, sau dacă te apuci să umpli de betoane capitala spaniolă sau irlandeză, la ce folosește pentru a sluji unei mândrii și unui orgoliu politic, toate astea fără a genera profit sau fără a genera plus valoare. Noi considerăm că unica investiție adevărat utilă este investiția financiară și materială în uh, forța de muncă și care se pune în slujba unei cauze, cea pe care ne-o reaminta Papa francesc și anume demnitatea umană. Și Aici este vorba despre o transformare ecologică a infrastructurilor noastre, este vorba despre restaurarea resurselor umane și de coeziune socială. Este nevoie de coeziune și de cercetare. Și iată că unde ar trebui să meargă banii europeni, iar planul dumneavoastră, prin scopul pe care îl urmărește, pare cel puțin să acopere pe aici pe acolo anumite obiective. Însă, în ceea ce privește volumul propus, este greu de crezut că redistribuirea de 21 de miliarde, care a fost deja mobilizat și care deja este disponibil, disponibil va, va putea de unul singur uh, prin efect de pârghie să mobilizeze și alte investiții de 315 miliarde. Am auzit foarte bine ce spunea șeful de la BEI, spunea de un efect de pârghie de 15 miramaș și aș mai spune că este vorba despre bani uh, pentru proiecte deja existente. Deci faptul că ei din banii pentru programele europene de cercetare nu mi se pare ca și cum încercăm să împăcăm, uh, să dăm două paie la trei măgari și să fiu sincer, nu cred că folosește la nimic, iar uh, din, din principiu, acest plan urmărește, în primul rând, ca sectorul public să acopere înainte de toate pierderea de investiții care ar veni, aceste investiții, din din privată. Vă, nu vă sună cunoscut această, acest caracter public al datoriilor, naționalizarea datoriilor? Uh, pentru că, într-adevăr, e frumos ce faceți dumneavoastră, lăudabilă tentativă și înțelegem acest spirit constructiv. Uh, în orice caz, dragă Manfred, să știi că verzi întotdeauna au vrut să pună și o cărămidă la această critorie, însă încercăm să facem lucruri care să fie și folositoare. În primul rând, haideți să încetăm cu balamucul. În primul rând, să nu mai fie cazinoul acesta care este, să încetăm cu speculațiile. Câtă vreme un investitor își permite să meargă pur și simplu ca la cazino și să câștige bani cu garanție publice și nu va avea nicio risc, întotdeauna o să meargă să speculeze de pe piața financiară în loc să facă investiții reale. De aceea este cazul să punem punct aceste economii de tip casino. Când Banca Centrală Europeană pune la dispoziția companiilor 1000 de miliarde și aceste 1000 de miliarde, 50 doar ajung în economia reală, deci 1000, deci 950 în tot felul de bule, um, să mă iertați, vă rog, dar în continuare investitorii tot la speculații vor recurge. De asemenea, fac legătura cu altă dezbatere, și anume combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Domnule Juncker, 21 de miliarde sunt suma pe care a trebuit să le plătească mai multe multinaționale dacă ar plăti aceleași impozite pe care le plătesc IMM-urile în Europa. Domnule președinte, trimiteți bani împotriva fraudei fiscale pentru că acesta este un element uh, uh, din planul dumneavoastră de investiții și dacă nu este, ar trebui să fie. Să schimbăm așadar modelul de impozitare pentru că în continuare subvenționăm cu zeci de miliarde energia fosilă în Europa și spunem nu, trebuie aceste subvenții să le reorientăm către investiții cu adevărat utile, subvenții care să ne permită să asigurăm o tranziție ecologică și în același timp să eliberăm Europa. Europa de o factură care în fiecare zi înseamnă un miliard de euro în buzunarele lui Vladimir Putin și a șeicilor din lumea arabă. Iată ce vă propunem noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului politic FDD, are cuvântul domnul Oflin. Vă mulțumesc. M-am gândit că City of London, în City of London există efecte mari de pârghie, dar cred că nu există nicio comparație cu Comisia Europeană. Adevărul este că nu dispuneți de 315 miliarde de euro pentru a-i uh, cheltui. Așa cum a admis deja OCDE, în Europa există deja o tendință persistentă de stagnare economică. Adevărul este că vehiculul în sine nu mai funcționează euro este ceea ce uh, anumiți trader din uh, Regatul Unit consideră a fi un fruct care poate fi stocit până la, la maxim. În Regatul Unit cred că am uh, salvat și am, cre- am, am salvat un milion de locuri de muncă permițând lirei sterline să se să-și piardă valoarea. Acest lucru nu s-a întâmplat și în Grecia, de exemplu, datorită faptului că făcea parte din zona euro. Situația este diferită în uh, Germania. Acolo există infrastructura necesară, se investește în cercetare și dezvoltare, însă să te aștepți din partea țărilor din sudul uh, Europei să, să supraviețuiască în aceleași condiții monetare, nu cred că este foarte real. Știm foarte bine cât de mare este șomajul în țările din sudul uh, Europei. Și acest lucru subminează orice încercare de a ne convinge că Europa este o forță a binelui, de schimbare în bine. 20 de miliarde de euro, din care ar trebui să devină 315 miliarde de euro, nu vor schimba deloc uh, situația și cred că ambițiile dumneavoastră uh, imperiale subminează până la urmă viitorul, viitorul cetățenilor europeni. Domnule Juncker, nu este așa cum ați uh, spus dumneavoastră că prin această propunere Crăciunul a venit uh, mai devreme, din potriva. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Anemans. de Mulțumesc. Nu exagerez atunci când spun că planul dumneavoastră de creștere și investiție e o farsă. Acest uh, pachet nu e decât o adunătură de credite deja existente și, practic, nu faceți decât să puneți o nouă etichetă pe o serie de lucruri inutile Vorbiți de un efect de pârghie, de un nou proiect, dar tot ce veți uh, provoca o gaură de 315 miliarde. Magicianul Juncker ne vorbește de bani care nu există, iar problema dumneavoastră e că trebuie să vă agățați de scaunul pe care tocmai l-ați primit și trebuie să vă apărați de un scandal de proporții nemai auzite. nu sunteți în măsură să ne aduceți soluții reale și până la urmă asta e cea mai mare problemă. Începând de astăzi, trimiteți-ne uh, pe cineva mai de încredere în locul dumneavoastră. Are cuvântul în numele Consiliului domnul Padoan. Domnule președinte, distinși europarlamentari, membri ai comisiei, inițiativa domnului președinte Juncker este cât se poate de binevenită. Nu are sens să negăm faptul că în Europa creșterea nu este deloc mulțumitoare. Pentru că există estimări de creștere care de fiecare dată sunt rectificate în sens negativ și există un risc real de a se ajunge la o stagnare în vreme ce inflația rămâne mult prea redusă și asta de mult prea multă vreme. Este nevoie de un șoc pozitiv pentru a putea ajunge la o anumită creștere. Trebuie să eliminăm acest risc de, creș- de stagnare. Este necesar și posibil în întreaga Europa. Președinția Europa, Europa, italiană a Consiliului a acordat prioritate acestui pachet de creștere și locuri de muncă și a arătat că există trei piloni reformele structurale, o mai bună integrare atât în internul Europei cât și către exteriorul Europei și în același timp sprijinirea investițiilor. În ceea ce privește aceste investiții, ele sunt esențiale pentru ca Uniunea Europeană să o ia pe calea creșterii. Investițiile, până la urmă, sprijină cererea pe termen scurt și, în același timp, consolidează oferta, precum și uh, uh, valoarea producției pe termen mediu. Așa cum mulți au arătat în ultima vreme, scăderea investițiilor a fost una dramatică și s-a generalizat. Și de aceea este necesar să inversăm această tendință, iar reformele structurale sunt necesare atât la nivel național, în toate țările, Uh, europene, iar reformele îmbunătățesc meniul de afaceri, sporesc perspective de investiții și de profit și mai mult decât atât, haideți să nu uităm că reformele care au fost adoptate în mai multe țări generează efecte de contaminare pozitivă și importante într-un domeniu cât se poate de integrat cum este uh, zona europeană. Însă reformele trebuie făcute și la nivel european. Este suficient să ne reamintim de săvârșirea Uniunii Bancare și recentele rezultate obținute, cum ar fi adoptarea unor standarde în ceea ce privește schimbul automat de informații informații pentru combaterea evaziunii fiscale. Vorbim de reforme care duc la schimbarea de comportamente și de reguli și deci la schimbarea resurselor, iar reformele și integrarea generează posibilități de investiții. Lumea uh, bancară, financiară uh, transpune realitatea aceste posibilități și trebuie să stabilim dacă e nevoie de mai multe resurse sau mai multe proiecte. Nu există această <laughs> dilemă, e nevoie și de unele și de altele. Dacă, proiect, dacă proiectele profitabile vor crește, e nevoie să crească resursele, direct sau indirecte aceste resurse pentru a finanța aceste proiecte. Acest uh, task force lansat de către COFIN și din care fac parte Banca Europeană de Investiții Comisia și statele membre deja a adus la rezultate foarte concrete în ceea ce privește proiectele care trebuie finanțate. Putem vorbi de un model de comportament și pe viitor, iar uh, programul prezentat de către președintele Comisiei ar putea juca un rol hotărător pentru a stimula investițiile și creșterea și pentru a lansa un proces care trebuie să fie consolidat în timp și care trebuie să fie din ce în ce mai legat la alte pârghii ale, ale eh, politicii europene pe care le are Europa sau care se doresc a fi adoptate. Consiliul ECOFIN își propune să aibă o contribuție concretă deja de la următoarea sa reuniune în câteva zile și este necesar în egală măsură și acest lucru a fost reamintit de uh, mai mulți vorbitori că este nevoie atât de investiții private cât și investiții publice. Este important ca resursele publice să fie și ele mobilizate pentru a crea un efect de pârghie uh, pentru investițiile private și pentru a oferi, să spunem, o capacitate sporită de asumare a riscului. Să nu uităm însă că investițiile publice au și un efect direct asupra investițiilor private, mai ales dacă calculăm o, dacă avem o cerere totală scăzută, prelungită, așa cum se întâmplă acum, dacă avem astfel de condiții de creștere agregată foarte redusă, putem să ne dăm seama că se va scurta orizontul uh, în timp pentru întreprinderi, încrederea scade și scade cu asta și disponibilitatea de a asuma riscuri în investiții. Ne așteaptă un faliment al pieței, este cazul să luăm măsuri la nivel public împreună cu um, o prioritate dată sectorului privat. Iar pentru a înlesni aceste investiții private, repet, subliniez încă o dată, este nevoie de reforme, de programe de reforme care să îmbunătățească mediul de afaceri și, în egală măsură, să introducă noi instrumente financiare văd această perspectivă ca având legătură cu ideea care se conturează și anume unei piețe de capital alături de sistem, un sistem bancar ca principală sursă de finanțare, trebuie să dezvoltăm și alte instrumente care să le consolideze pe cele existente. Și este esențial în tot acest peisaj rolul pe care îl joacă Banca Europeană de Investiții, chiar și în colaborare cu băncile naționale de dezvoltare, Uh, prin care ar trebui să se consolideze o relație și așa solidă în cadrul unei rețele uh, care nu doar să sporească resurse, ci să sporească și capacitatea tehnică de alegere a proiectelor și deci de orientare a resurselor către aceste proiecte. Pot să vă spun că uh, în acest sector de investiții strategice atât de cunoscut, cum sunt infrastructura, învățământul, cercetarea, dezvoltarea, energia, toate aceste sectoare sunt importante prin natura lor, dar sunt importante în totalitate. Haideți să nu uităm constatăm că scăderea treptată a investițiilor în Europa este cea care îndepărtează Europa de granița tehnologică și este cea care perturbă și perspectivele de creștere pe termen lung. Și mă îndrept către încheiere și vreau să închei cu un singur gând și anume că toate aceste lucruri se fac în pripă. Așteptările din partea cetățenilor Uniunii Europene sunt din ce în ce mai mari, însă există un risc de dezamăgire care și el este foarte mare, iar proiectul lansat astăzi de comisie este cât se poate de important și necesită foarte mult timp pentru a fi desăvârșit. Și între timp putem foarte bine să trecem la treabă, putem foarte bine să folosim proiectele deja alese, putem foarte bine orienta resursele existente către aceste proiecte și putem astfel transmite un semnal de încredere care să sporească nivelul de încredere republică, atât la nivel național cât și la nivel european. Și așa Putem foarte bine să inversăm această tendință de scădere a investițiilor private. Rectificarea negativă a perspectivelor de creștere la care mă refeream de multe ori se explică prin faptul că există prea puțină încredere în oamenii politici din partea cetățenilor europeni și aceasta este sarcina instituțiilor și sunt sigur că inițiativa pe care a prezentat-o astăzi domnul președinte Juncker și Comisia nu reprezintă decât un prim pas cât se poate de important în derularea unor politici economice și în administrarea lor și deci în capacitatea Europei de a uh, relansa creșterea și de a recrea locuri de muncă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Padoan. În numele Comisiei dau din nou cuvântul pentru a încheia această dezbatere vicepreședintelui domnul Katainen. Domnule președinte, stimați membri. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile foarte valoroase la această discuție. Acum, cred că va fi nevoie să cooperăm cât mai strâns pentru ca acest plan să devină realitate. Astăzi, Comisia, Comisia Juncker își respectă prima promisiune pe care a făcut-o în momentul în care a fost investită. Este vorba de un plan de investiții care va schimba modul în care fondurile publice sunt folosite pentru a investi în Europa. Există o lichiditate mare pe piețe, dobânzile sunt uh, reduse și nu mai există aceleași tensiuni pe piețele financiare. În același timp, este nevoie, o nevoie reală de proiecte credibile de investiții și cu toate acestea nu se fac investiții. Există o disparitate majoră și riscurile în continuare împiedică investițiile. Autoritățile publice pot să aibă un uh, rol important atât din punctul de vedere al cererii cât și din punctul de vedere al uh, ofertei. Trebuie să depunem cu toții eforturi pentru a contribui uh, în atingerea obiectivelor comune în Europa în ceea ce privește sectorul transportului, cercetării și inovării. Pentru a reuși, Europa trebuie să fie unită și inovatoare stimați europarlamentari, putem transforma în realitate un asemenea plan doar dacă există un sprijin politic puternic din partea Parlamentului European și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a ajunge la un nivel mare de ambiții și pentru a transmite un mesaj clar electoratului, cum că vocea lor a fost auzită. Știm că astăzi doriți să ne concentrăm pe capacitatea financiară suplimentară. Deși acest element este important, nu este suficient. După cum am spus deja pe parcursul audierii mele, nu îmi doresc să pun o sumă de bani pe masă sau să vă prezint doar cifre abstracte, ci uh, vă prezentăm noi măsuri de, de investiții în, uh, la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că se ajunge la investiții reale în economia reală, că vom crea noi oportunități reale în Europa. Planul de investiții al uh, Uniunii Europene este un triunghi din care fac parte trei elemente. În primul rând, dorim să ne asigurăm că fiecare euro investit uh, va avea un efect maxim în economia reală. Pentru a reuși acest lucru, vom lansa Fondul European pentru uh, Investiții Strategice împreună cu Banca Europeană de Investiții, fond la care care va fi finanțat uh, de la bugetul european și de, la, de către Banca Europeană de Investiții uh, cu o sumă totală de 21 de miliarde de euro. Astfel, se uh, vor ajunge mai mult de 61 de miliarde de euro în economia reală și va fi direcționat înspre investiții de mare risc care uh, vor avea un uh, un, un impact real. De asemenea, acest fond va fi folosit pentru finanțarea unor investiții strategice pe termen lung și pentru a oferi o finanțare suplimentară întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, va exista o schemă de garantare care, prin care vom atrage uh, bani din sectorul uh, privat și considerăm că prin acest efect de multiplicare fondul va ajunge la, va oferi investiții în economia reală de mai mult de 300 de uh, miliarde de euro. Este o uh, și vom profita de experiențele trecute ale băncii europene de investiții. Nu este vorba de investiții de dragul investițiilor. Celor care spun că nu este vorba de bani reali, le spun că nu este adevărat. Este vorba de bani reali, mai mult de 60 de miliarde de euro care au potențialul de a cataliza investiții în proiecte reale și de a crea locuri de muncă adevărate. Însă nu este vorba de cheltuieli uh, mari care vor submina uh, finanțele publice și nu vor avea un impact pe termen lung. Următorul pas uh, necesar este implicarea statelor membre cu contribuții de capital suplimentare la acest fond și încurajăm statele membre să facă acest lucru. Contribuțiile statele, statelor membre vor fi neutre din punctul de vedere al uh, pactului de stabilitate și al deficitelor uh, publice. Încurajăm de asemenea statele, statele membre să folosească mai bine fondurile de coeziune existente. În acest moment, 92% din uh, fondurile de coeziune nu sunt folosite suficient. În momentul în care trebuie să folosim mai bine această finanțare pentru a ne asigura că va avea un efect real asupra economiei. Stimați membrii, uh, domnule președinte, în centrul acestui uh, pachet se află o alegere politică pe care trebuie să o facem. Fie vom, fie vom continua cu situația ca și până acum, fie vom folosi bugetul într-un mod mult mai uh, eficace pentru a ne asuma riscurile pentru investiții aceasta este alegerea pe care am uh, făcut-o. Este o nouă abordare la nivel european de schimbare a modului în care sunt folosiți uh, banii publici. Al doilea pilon. Ne dorim ca aceste fonduri să ajungă în economia reală și împreună cu Banca Europeană de Investiții creăm o nouă structură de investiții de încredere. Vom uh, accelera asistența tehnică necesară pentru crearea acestor proiecte și pentru a permite folosirea noilor instrumente de finanțare în statele membre. Este un lucru pe care ni-l cer investitorii. Există uh, fonduri, însă investitorii ne spun că au nevoie de proiecte bine structurate cu un acces clar de, la, la informații. Uh, și uh, grupul de lucru al Comisiei și al Băncii Europene de Investiții acum analizează un număr de o mie de asemenea uh, proiecte. Avem nevoie de investiții solide pentru, pentru viitor. Tocmai de aceea propunem această Uh, această combinație de garanții oferite la nivel uh, european care să respecte prioritățile Uniunii Europene, pentru că doar așa vom putea uh, iniția acest plan foarte rapid și vom putea asigura investițiile pe termen lung. În al treilea rând, dorim să înlăturăm obstacole din calea investi- investițiilor făcute de sectorul privat. Avem nevoie de un mai bun cadru de reglementare Trebuie să lucrăm împreună cu statele membre pentru a ajunge la reformele structurale care vor permite existența unui mediu de afaceri mai prielnic. Dorim să avem o piață unică din punct de vedere energetic, al pieței digitale, al achizițiilor publice și al serviciilor, pentru că astfel vom putea îndepărta aceste bariere de reglementare care împiedică întreprinzătorii să investească. Există o piață unică digitală, de exemplu în Statele Unite ale Americii, dar nu și în uh, Europa. Există foarte mulți uh, investitori care doresc să intre pe piața energetică, însă nu pot să facă acest lucru acum. Piața unică trebuie să fie aprofundată din punctul de vedere al achizițiilor publice și al serviciilor și o să-i sprijin pe colegii mei comisari în um, definitivarea pieței unice a, în domeniul energetic și uh, digital. Din punct de vedere al uh, piețelor uh, financiare, acestea trebuie să financeze mai bine întreprinderile mici și mijlocii. Pentru mine, dimensiunea pieței unice, a treia parte a acestui triunghi, este cea mai importantă din acest plan. Este cea care va schimba în mod permanent Europa. Nu este vorba de o transformare de azi pe mâine, însă cred că putem, uh, putem să facem această schimbare dacă vom lucra cu toți împreună și cu toții suntem responsabili din acest punct de vedere. Toate, toate cele trei uh, elemente sunt necesare pentru a ajunge la investiții în Europa. Fiecare dintre ele se sprijină în mod reciproc. Este în ceea ce privește uh, opinia celor care consideră că această sumă nu este suficientă. Contează până la urmă investiții, o investiție reală și nu o sumă mare de bani care este parcată într-un cont din, dintr-o bancă. Uh, Trebuie să deblocăm fondurile de investiții existente deja și care sunt gata a fi folosite. Trebuie să demarăm motorul, după care vehiculul cred că va funcționa de la sine. Dacă statele membre consideră că fondurile nu sunt suficiente, ar putea contribui cu propriile fonduri. Pentru că acest plan de investiții să aibă succes, statele membre vor trebui să ia decizii uh, curajoase iar Banca Europeană de Investiții va trebui să-și asume rolul uh, care îi revine. Acest fond de investiții nu este soluția magică pentru a transforma economia europeană, dar, și este un dar foarte important, dacă vom pune în aplicare toate aceste trei elemente ale planului nostru, cred că peisajul de investiții din Europa va fi schimbat în permanență, pentru totdeauna. Deci haideți să lucrăm cu toți împreună pentru a permite investițiilor să funcționeze din nou în Europa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Katainen. S-a încheiat dezbaterea.